Well, good morning, everybody. It is a pleasure. Bună dimineața tuturor. Este o adevărată plăcere să văd câți colegi interesați au sosit cu o întârziere de șapte minute doar. Haideți să începem ordinea de zi pentru astăzi. Domnul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 Comunicările președintelui. Mâine dimineață nu ne vom mai întâlni. Trebuia să ne întâlnim de la 9 la 12.30, dar reuniunea a fost anulată. Datorită prezenței uh, experților care au fost deja uh, invitați. Uh, ne vom întâlni totuși mâine după masă, discutând cu experții STOA. Per email, you were informed that... Ați fost informați prin e-mail că uh, votul planificat privind întrebarea cu solicitarea de răspuns oral, o piață uh, echitabilă industrială, punctul 8 de pe ordinea de zi, a fost amânat. Deci, astăzi nu vom vota decât două puncte. So, is there any remark to today's program, please? Aveți observații privind ordinea de zi de astăzi? Dacă nu, haideți să trecem la următorul punct, aprobarea proceselor verbale ale reuniunii din 21 martie 2018. Există comentarii? Nimic? Foarte bine. Dacă nu există obiecții, procesele verbale sunt aprobate. Start our program with the first point, proposal for a Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificarea directivei 2011, din anul 2011, cu numărul 24. Este un raport al Comisiei ITRE. Raportoarea este Live Viring, de la ALDE. Stimată colegă, a venit momentul să ne prezentați această temă. Vă aduc aminte că mai mult după 20 de ani de colaborare privind tehnologiile medicale, Comisia Europeană a propus să co- consolideze cooperarea între statele membre în acest subiect atât de important pentru cetățenii europeni, în calitate de fost uh, medic, cunosc acest subiect destul de bine. Avem un prim schimb de opinii pe acest subiect. Comisia competentă pe fond, ENVI, în temeiul se ocupă de acest dosar respectând o procedură legislativă ordinară. Aș dori să vă spun că nu ne grăbim deloc, avem 30 de minute la dispoziție pentru această dezbatere. Raportoarea, doamna Viring, are la dispoziție 5 minute pentru a-și prezenta ideile excelente. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succintă. Domnule președinte, dragi colegi, stimați reprezentanți ai Comisiei, vă mulțumesc pentru prezență. În calitate de raportor pentru avizul legislativ privind acest regulament, aș dori să vă prezint pe scurt uh, principala mele observații legate de propunerea Comisiei. După mai mult de 20 de ani de cooperare uh, voluntară, trebuie să recunosc că mă bucur această propunere a Comisiei de a avea o cooperare mai coerentă când vine vorba de proiecte comune. Până în acest moment există mai mult de asemenea organisme în Uniunea Europeană care fac uh, analize pornind de la metodologii diferite, ceea ce duce la un sistem și la o procedură, la proceduri fărâmițate. O co- o, cope- o cooperare mai uh, coerentă ar fi de salutat. Sectorul sănătății este o parte esențială a economiei noastre, reprezentând aproximativ 10% din PIB-ul european. O cooperare consolidată ar stimula eficiența, ar uh, reduce costurile producătorilor de echipamente medicale și le-ar îmbunătăți competitivitatea pe plan uh, global. Înțelegem cu toții faptul că metodologia din propunerea uh, legislativă încă nu a fost definită în mod clar. Eu sunt convinsă că grupul de coordonare, în calitate de colegiu din care fac parte experți în această tehnologie din toate statele membre, ar trebui să aibă un rol decisiv în stabilirea metodologiei și cred că Comisia Europeană ar trebui să își ofere sprijinul în executarea și alegerea metodologiei. Obiectivul principal ar trebui să avem o abordare comună în uh, utilizarea tehnologiilor medicale pentru a spori fiabilitatea acestora peste tot în Uniunea Europeană. Aș dori să insist, drept urmare, asupra importanței colectării de informații. Informații de calitate sunt esențiale pentru a ne asigura că schimbul de informații este co- uh, compatibil și comparabil între statele membre. În concluzie, aș dori să spun că sunt puțin uh, îngrijorată de ideea includerii dispozitivelor medicale în propunerea ETM. Dacă este posibil, aș dori să aflu din partea colegilor și din partea Comisiei uh, punctul lor de vedere privind dire, um, regulamentul pentru dispozitivele medicale care va intra în vigoare în, în mai 2020 pentru a înțelege care vor fi categoriile care vor face obiectul procedurii cu examinare. Aștept cu nerăbdare uh, dis- discuțiile pe care le vom avea acum. Vă mulțumesc, doamnă, pentru aceste observații valoroase care se referă la cel mai important aspect, să nu suprareglementăm ceea ce se poate face într-un fel sau altul voluntar. Cred că aveți dreptate, pentru că deseori mulți susțin că Uniunea Europeană se implică și reglementează orice aspect al activității oamenilor. A venit momentul acum să dăm cuvântul raportorilor din umbră. Fiecare vor avea la dispoziție două minute ultimul este reprezentantul PP, domnul uh, Bușoi. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc și să o felicit, felicit pe doamna Viring pentru munca bună, pentru colaborarea bună pe care am avut-o. Sper că această colaborare va continua până când vom încheia acest dosar, în ciuda faptului că nu suntem de acord pe toate aspectele. Această directivă întărește colaborarea pe ETM în beneficiul pacienților statelor unor și a inovării în general. Sunt de acord cu prevederile prezentate de Comisia Europeană și știu că pentru și știu cât de delicată este această propunere, țin seama de implicațiile obligatorii. Însă nu ar trebui să uităm că în urmă cu două decenii S-a purtat aceeași dezbatere în momentul în care a fost instituită Agenția Europeană a Medicamentului, una din cele mai de succes agenții europene care aduc beneficii și o plus, și plus valoare, o plus valoare adevărată cetățenilor europene. Aș dori să mă refer la câteva amendamente depuse de raportor și o să mi exprim și propria opinie. Când vine vorba de uh, amendamentele care exclud dispozitivele uh, medicale de diagnosticare in vitro din domeniul de aplicare al acestei directive anumite uh, dubii. Sunt de acord că este, acestea ridică anumite provocări speciale, însă domeniul de aplicare a acestui regulament este, este limitat la dispozitivele medicale de mare risc care fac deja obiectul unei examinări în temeiul regulamentului privind uh, dispozitivele medicale și articolul 5.2 din propunere prezintă orientările generale care trebuie să fie respectate când se face asemenea evaluare. Drept urmare, nu sunt convins că ar fi o povară prea mare. În plus, asemenea uh, evaluare se uh, desfășoară deja în alte domenii domeniul, uh, uh, calendarul este destul de uh, generos pentru aceste dispozitive medicale. În ceea ce privește amendamentul 18, care dă competențe mai mari în grupului consultativ și nu în Comisia Europeană, eu cred că mm, ar trebui să fim precauți în a da voie statelor membre să-și stabilească propriile reguli, ci ar trebui să dăm uh, mandatul Comisiei Europene să sta- stabilească anumite reguli specifice. Am purtat o discuție cu raportorul, însă poate o să-mi uh, explice din nou amendamentul 22, mai ales a doua parte a alineatului a punctului 2. Și în fine, întotdeauna am susținut inovarea și cred și sunt convins că metodologia, în această metodologie, procedurile comune de valoare științifică ar trebui să fie actualizate pentru a ține pasul cu noile evoluții științifice și pentru a oferi un grad suficient de mare de uh, flexibilitate care să permită o evaluare adecvată a tehnologiilor în domeniul medical. Vă mulțumesc pentru că ați depășit timpul doar cu un minut și jumătate, însă ne-ați prezentat niște idei foarte utile, pentru că, într-adevăr, trebuie să ținem pasul întotdeauna cu progresul, pentru că dacă nu, rămânem împotmoliți și nu facem decât să urmăm, să adoptăm invențiile altora. Din partea ei și de are acum domnul Popa. De. Stimați colegi, Salut și eu uh, inițiativa Comisiei cu privire la un cadru consolidat pentru evaluarea tehnologiilor medicale, având în vedere rolul important al acesteia pentru pacienți și pentru inovarea tehnologică din domeniu. Susțin realizarea evaluării tehnologiilor medicale, atât pentru medicamente cât și pentru dispozitivele medicale, având în vedere rolul important al acestora pentru pacienți, dar și pentru inovarea tehnologică. Este important însă ca datele colectate despre evaluarea tehnologiilor la nivelul statelor membre să fie compatibile și comparabile și de asemenea să existe și transparență în acest proces. Având în vedere că în momentul de față sunt foarte multe registre de date și modalități prin care acestea sunt colectate, este foarte important să aibă loc interconectarea acestor registre. Propunerea legislativă nu definește suficient de clar metodologiile și acestea ar trebui dezvoltate în continuare. Standardizarea metodologiilor și realizarea de evaluări comune ar trebui să permită armonizarea calității și a exact. fiabilității instituției pe întreg teritoriul Uniunii Europene. De asemenea, prin introducerea unui sistem de cooperare consolidată pentru anumite activități legate de evaluarea tehnologiilor medicale, statele membre și-ar utiliza mai eficient resursele, maximizând astfel valoarea adăugată la nivelul întregii Uniuni. Consider că trebuie să avem în vedere și protecția datelor sau confidențialitatea. Un proces transparent de colectare a datelor nu trebuie să, să se facă în detrimentul protecției datelor cu caracter personal. Un alt punct important este posibilitatea de a armoniza protocoalele medicale sau a unora dintre ele pentru bolile rare. Și am și o întrebare pentru Comisie. Aș dori să știu care este uh, părerea despre posibilitatea de a introduce un capitol cu privire la efectuarea de studii comparative care să fie complementare tratamentului standard? pentru a permite un proces rapid de evaluări clinice de către agențiile evaluării tehnologiei medicale, rezultatele și datele comparative ar trebui să fie puse la dispoziție din timp pentru autorizarea și punerea pe piață. Acest lucru va eficientiza munca depusă și îi va ajuta să evalueze valoarea terapeutică adăugată a unei tehnologii din domeniul sănătății. Vă mulțumesc! Well, thank you very much. Vă mulțumesc. Cred că ce ați spus uh, dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal este foarte adevărat, însă o suprareglementare s-ar putea să fie dăunătoare pentru dezvoltarea anumitor dispozitive medicale. Și uneori s-ar putea să apară un asemenea conflict între protejarea datelor cu caracter personal și dezvoltarea unor noi dispozitive. Nu știu dacă mai sunt alți raportori din umbră prezenți care doresc să intervină pe acest subiect. Dacă nu, alți uh, colegi prezenți au posibilitatea să intervină fiecare câte un minut. Nu știu dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nimeni nu dorește să intervină, aș dori să dau cuvântul reprezentantului comisie, comisiei. Trei minute. Doamna Ampelas, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați invitat la această discuție. Aș dori să mulțumesc de asemenea raportoarei, doamnei Viring, pentru sprijinul general manifestat în acest raport și pentru că ne-a dus aminte că această muncă nu a început cu această propunere, ci vine după 20 de ani de cooperare pe marginea ETM în Uniunea Europeană și am considerat că acum a venit momentul să accelerăm angajamentele noastre în acest domeniu. Au fost amintite câteva aspecte importante, de exemplu, sporirea deciziilor luate pe dovezi concrete și, dacă îmi permiteți, m-aș referi la aspectele legate de dispozitivele medicale pe parcursul pregătirii acestei propuneri, Comisia a ascultat cu mare uh, grijă preocupările exprimate de industria dispozitivelor medicale, deci cunoaștem foarte bine aceste preocupări și am încercat cu toată seriozitatea să venim în întâmpinarea lor în propunerea asta. Dacă vă uitați la domeniul de aplicare, așa cum a spus domnul Bușoi, domeniul de aplicare pentru dispozitivele medicale este destul de limitat în propunerea noastră ne axăm doar pe dispozitivele medicale care aduc, pentru care o cooperare aduce o adevărată plus valoare, ceea ce înseamnă eh, dispozitivele de mare risc. Și ne concentrăm doar pe dispozitivele medicale care au trecut deja de o procedură de examinare, care au primit deja un aviz științific din partea grupului de experți. În plus, trebuie să fie uh, selectată de grupul de coordonare din care fac parte experții din statele membre. Deci, uh, domeniul de aplicare obligatoriu este foarte flexibil pentru dispozitivele medicale. Se uh, garantează flexibilitatea pentru deciziile luate privind pe marginea căror dispozitive medicale se dorește o operare. În al doilea rând, dacă ne uităm la calendar, în propunere ne-am asigurat că nu există o suprapunere între calendare. Propunerea noastră, dacă va fi adoptată, prima dată posibilă pentru intrarea sa în vigoare ar fi 2023, ceea ce înseamnă că regulamentul privind dispozitivele medicale ar fi deja pus în aplicare. Deci nu cred că există vreo problemă privind suprapunerea calendarelor ci mai degrabă găsirea sinergiilor necesare între cele două procese pentru a putea folosi anumite documentații din uh, legate de uh, dispozitivele medicale și pentru activitatea clinică legată de ETM. Al treilea punct pe care doream să îl amintesc privind dispozitivele medicale se referă la flexibilitatea. Am înțeles că evaluarea uh, clinică comună poate fi făcută mai târziu decât este, așa cum se întâmplă și pentru anumite medicamente. Și propunerea recunoaște specificitățile sectorului dispozitivelor uh, medicale, permițând, uh, eval, uh, permițând implementarea unor acte delegate specifice, permițând diferitelor comitete și grupuri să se reunească în constelații diferite în funcție de subiectul discutat, dispozitive medicale, sau produse medicale. Deci, în concluzie, domeniul de aplicare pentru dispozitivele medicale este restrâns, ținând seama de preocupările exprimate de cei din uh, acest sector și uh, păstrăm un grad mare de flexibilitate. Mulțumesc! Cele spuse de dumneavoastră sunt foarte importante. Nu trebuie să introducem dispozitive medicale care ar putea fi dămânătoare pentru pacienți. Și dau cuvântul doamnei Viring pentru a încheia această, această dezbatere. Vă mulțumesc. O să vorbesc în limba mea maternă. Mulțumesc Comisiei pentru acest răspuns. Aș dori să mulțumesc și raportorilor din umbră care s-au angajat în, în acest dosar, am colaborat foarte bine și apreciez flexibilitatea oferită de acest uh, dosar și sunt sigură că împreună vom reuși să ajungem la un rezultat extraordinar. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc! Doamna Cabezon Ruiz a fost trezită de intervenția dumneavoastră. Vă rog foarte pe scurt. Gracias, presidente, pero considere că se... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. De fapt, cerusem uh, cuvântul la începutul dezbaterii. Bun. Foarte pe scurt, uh, în sfârșit, uh, doamna raportor s-a exprimat deja, s-ar putea eventual să dea o replică la ce spun eu. În orice caz, uh, este un raport care aduce o mare plus valoare pentru Uniunea Europeană și, în general, uh, poziția mea este mai degrabă favorabilă acestui raport. Bineînțeles, cercetarea și industria sunt deosebit de importante aici, iar fragmentarea pieței justifică acest gen de, de mers. Bun. Iar toate acestea țin, bineînțeles, de competențele comisiei noastre chiar dacă se știe că statele membre uh, au propriile uh, răspunderi când vine vorba de funcționarea pieței sau a unei piețe cum este cea a dispozitivelor medicale, deoarece nu toate companiile își vând dispozitivele medicale peste tot în Uniunea Europeană, iar procesul de evaluare și certificare este unul complex. Trebuie ca piața internă să funcționeze mai bine, trebuie ca să ne străduim să se întâmple așa ceva, iar fragmentarea înseamnă costuri uh, ridicate. Iar uh, comisia noastră are dreptate atunci când pune accentul pe nevoia de a îmbunătăți procesul de uh, evaluare și din dorința de a consolida competitivitatea firmelor noastre, mulțumită uh, unei creștere a calității cercetării. Știu că un punct mai polemic se referă la dispozitivele medicale. Aici, uh, propunerea comisiei ar putea să fie un pic mai ambițioasă. În anumite domenii nu există suficiente dovezi în sensul îmbunătățirii, evaluării, cercetării, inovării bine, pentru aceste dispozitive medicale. E un domeniu unde inovarea este extrem de prezentă. Astfel, uh, și lucrurile se mișcă repede, iar cei care sunt implicați, uh, părțile interesate, agențiile, statele membre uh, și așa mai departe, ar trebui să facă un mai bun schimb de informații în acest sens. Să existe un dialog, așa cum se întâmplă pentru medicamente și asta cât mai curând posibil, ca o astfel de cooperare să vadă lumina zilei. Regulamentul privind dispozitivele medicale care va intra în vigoare insistă foarte mult pe partea de uh, securitate sau siguranță, dar mult mai nu avem un text legislativ care să vorbească despre evaluarea acestor dispozitive medicale atunci când ele sunt puse pe piață, când sunt vândute, trebuie ca acest uh, dispozitiv să fie, bineînțeles, sigur, dar și eficient, iar o astfel de cooperare exact asta ar putea avea ca menire. Deci, siguranță, securitate, bineînțeles, dar și eficiență a acestor dispozitive. Și asta înseamnă, bineînțeles, o bună cercetare și inovație în acest domeniu. Mă gândesc aici la dispozitivele medicale care presupun un risc mai crescut, dar nu numai, iar pentru acestea e nevoie de poate de un studiu legat de impactul asupra sănătății populației, dar și consecințe bugetare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! ideile dumneavoastră sunt extrem de utile uh, pentru colega noastră, doamna raportor. Cred că ar trebui să menționăm că data limită pentru depunerea amendamentelor este 23 mai la 12 punct. Iar votul la Comisia ITRE va avea loc pe 9 iulie. la ENVI, care e comisia uh, vizată pe fond, uh, votul acolo trebuie să fie uh, confirmat și se va întâmpla asta în funcție de ce vom vota și noi la ITRE, iar plenara ar putea fi cea uh, din octombrie, adică prima plenară din octombrie de anul acesta. Acolo am putea finaliza cu acest raport uh, și cu asta încheiem. Și trecem acum la punctul următor de pe urma, ordinea de zi, decizia Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a modificării 1 la memorandumul de cooperare NAT 19406 dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Văd aici pe colegul Anchel, primul raportor din umbră. și mă bucur să-l văd, dar, bineînțeles, ă, trebuie spuse mai multe lucruri ă, în legătură cu acest subiect. Memorandumul, modificarea unui la memorandul de cooperare a fost negociată între comisie și ă, sau Agenția Națională Federală pentru Aviație. Uh, a Statelor Unite este ceva important pentru că 60% din transportul aerian uh, din lume este asigurat de transportatori uh, europeni, respectiv americani, pe baza articolului 100, respectiv 218.6 uh, din TFUE. Parlamentul European este astfel invitat să-și dea consimțământul legat de această reînnoire Vreau să vă informez, dragi colegi, că avem la dispoziția noastră timp până la ora 10 cu acest subiect, după care vom merge la, sau vom trece la vot, deci nu uitați acest lucru. Dau acum cuvântul domnului Paxas, care este raportor, ca să ne prezinte acest proiect de raport. Are la dispoziție 3 minute pentru a ne face această prezentare. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Memorandumul de cooperare uh, înseamnă este un subiect care mă face să fiu extrem de succint în prezentarea mea. Acest memorandum a intrat în vigoare din 2011 din acel an încoace s-au obținut rezultate destul de concrete când vine vorba de cercetare și dezvoltare în domeniul uh, gestiunii aviației și traficului aerian, mai ales proiectul SESAR, uh, adică e vorba de un proiect de cercetare pentru cerul unic, precum și un alt program NECGEN, care este gestionat de uh, Administrația Americană pentru Aviație din Statele Unite, Agenția Federală. Ei bine, acest memorandum acoperă practic toate etapele de modernizare a traficului aerian, a gestiunii traficului aerian, inclusiv desfășurarea acestor rețele. Ideea este acum de a extinde și mai mult uh, perimetrul acestei cooperări și să continuăm pe această cale de succes a cooperării în domeniul cercetării când vine vorba de uh, gestiunea traficului aerian și aviației civile. E vorba de ceva în interesul Uniunii Europene, bineînțeles, și se potrivește pe deplin cu politicile noastre în materie. Mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte introductive și acum a venit momentul să-i ascultăm pe raportorii din umbră, așa cum am menționat domnul Kelly este primul și fiecare raportor din umbră are la dispoziție două minute pentru a se exprima, vă rog frumos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Orice are legătură cu cooperarea dintre Statele Unite și Uniunea Europeană este ceva salutar în contextul actual, pentru că se tot vorbește mai mult despre lipsa de cooperare și de divergență dintre părți care nu uh, este în interesul nostru și nici ceva ce a marcat uh, durabil relația dintre noi și Statele Unite de-a lungul istoriei. Trebuie să vedem, bineînțeles, de la caz la caz aceste aspecte și să continuăm cooperarea, bineînțeles, pe termen lung. Iar acest memorandum din 2011 este un instrument foarte important, important pentru transporturi și aici cooperarea dintre Uniunea Europeană și Statele Unite în domeniul gestionării traficului aerian și acel cer deschis este de mare importanță. Tot la fel de important este să continuăm pe această cale, să continuăm uh, cooperarea în domeniul uh, cercetării și dezvoltării, care acest cer deschis Open Sky să continue, să existe, iar drepturile pasagerilor să fie în continuare garantate, ceea ce se întâmplă, se întâmplă până acum, foarte, uh, uh, din fericire, și încă o dată să continue, după cum spuneam, cooperarea între părți. Este ceea ce își dorește toată lumea, iar domnul Baxas a făcut o treabă bună în vederea acestui demers. Deci, numai vești bune. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații. Mai dorește cineva să ia cuvântul din partea socialiștilor? Nu. Domnul Cesac, vă rog frumos, bună ziua! Mulțumesc foarte mult îmi dați cuvântul. Vreau să mulțumesc și domnului raportor Vom discuta în curând uh, cadrul financiar multianual. Uh, cu vorbim despre cooperarea cu partea americană pentru un uh, trafic aerian sigur. Asta este un exemplu foarte pozitiv de de ce trebuie să investim mai mult în cercetare și, și dezvoltare. Iar memorandumul care a fost semnat între Uniunea Europeană și Statele Unite care vizează cercetarea și dezvoltarea în materie de aviație civilă. Deci memorandumul semnat în 2011 se referă la sistemele de management a traficului, ATM, precum și la partea de cercetare și dezvoltare. După o, o anumită etapă de cercetare și dezvoltare care a adus multe roade în materie de interoperabilitate între sistemele europene și americane. E bine, acum uh, se trece la o etapă superioară. Este ceva logic în cooperarea noastră. Astfel salutăm inițiativa Consiliului de a renoi și de a extinde acest memorandumul, memorandum deschizându-l către noi etape, iar implementarea acestor sisteme de gestiune uh, aviației civile va însemna ceva uh, sau o poveste de succes pentru piața europeană, să creeze locuri de muncă și să relanseze economia în general. În numele grupului meu vreau să vă spun că noi urmăm ideile promovate de către raportor și vom sprijini extinderea acestui protocol. Mulțumesc foarte mult! Cred că ne găsim într-o situație absolut ideală. Suntem cu toții de acord cu domnul raportor. Nu știu dacă cineva mai dorește să mai spună ceva la acest subiect. Se pare că nu. Așadar, a, și nici de la comisie nu avem pe nimeni, dar doamna Viring vrea să intervină. Poate dacă aveți uh, întrebări uh, pentru Comisia Europeană. Uh, o să-i cerem Comisiei să dea răspuns în scris. Doamna Firing, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Doamna Meissner de la ALDE um, mulțumește pentru acest raport. Dânsa consideră că în domeniul aviației este foarte important să vizezi standarde internaționale pentru o mai bună concurență și pentru inovare. E bine așadar că se extinde perimetrul acestui memorandum de cooperare. Asta va permite UE și Statelor Unite să coopereze și mai mult în domeniul modernizării sistemelor uh, de management sau de gestiune a traficului aerian și să dorească în continuare să promoveze noi standarde internaționale în materie. Mulțumesc foarte mult! Da, o cunosc și eu pe doamna Meissner, am discutat despre asta și la Comisia TRAN și ideea este de a se impune standarde internaționale în adevăratul uh, sens al cuvântului. O văd pe doamna Cumpula Natri, care nu aici a sosit și poate vrea să comenteze. Vă rog. Da, mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Cred că este un subiect cât se poate de simplu în sensul că e vorba de cooperarea în domeniul uh, gestionii traficului uh, aerian între Statele Unite și Europa. E destul de simplu. Ideea este de a spori această cooperare și de a pune în aplicare și uh, desfășura pe teren aceste sisteme în domeniul uh, gestiunii traficului uh, aerian și vreau să vă spun că vorbim aici despre un sistem în plină expansiune. Uh, traficul aerian va însemna că peste 7,5 miliarde de călători sunt așteptați să călătorească anul acesta, dublu față de cifrele din 2006, așadar, însă să nu uităm că sunt consecințe și asupra uh, mediului, deci în materie de schimbări uh, climatice. E nevoie deci de tehnologii în acest sens și să nu uităm nici folosirea biocarburanților în aviație. Bun, iată de ce cred că această cooperare ne va ajuta în acest sens și sperăm că aceste aspecte cu biocarburanții vor fi menținute în cadrul uh, trialogului uh, de profil. Uh, Apoi avem problema aeroporturilor uh, cele mai aglomerate uh, și acolo trebuie, făcute uh, ce, trebuie făcut ceva. În orice caz, aștept să cooperăm foarte bine și, în general, sprijin demersul exprimat de domnul raportor. Mulțumesc foarte mult pentru aceste lucruri foarte interesante pe care le-ați spus. Da, siguranța este un aspect foarte important În domeniul aviației, când vine vorba uh, de carburanți, uh, există tot felul de așteptări, inclusiv uh, propulsarea electrică, dar aceste lucruri sunt în discuție actualmente. Bun, acum a venit momentul ca domnul raportor să tragă concluziile. Domnule Paxa, să aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Mă bucur foarte mult că sprijiniți uh, poziția mea și vreau să subliniez încă o dată că această cooperare între UE și uh, Statele Unite în domeniul cercetării dezvoltării în sistemele de gestiune a traficului aerian reprezintă lucruri foarte importante. Mă bucur că mă sprijiniți, mă bucur pentru observațiile pozitive pe care le-am primit și sper că acestea vor figura în textul nostru și că vom avea un deznodământ fericit. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Bun, E ora 9.47 mai avem câteva minute până la vot, adică 13 minute și uh, pot să vă spun în încheiere că data limită pentru amendamente este 23 mai la ora 12. Punct. Votul la, la ITRE pe 9 iunie 19 iunie iar uh, pentru plenară ne așteptăm să mergem la plenară în septembrie. Vă mulțumesc foarte mult. Acum facem o pauză scurtă până la ora 10, după care eh, ne întoarcem pentru vot, dar puteți să luați o pauză să vă mai răcoriți.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

Yeah. Stimați colegi, este ora 10. Și aș vrea să vă rog să luați loc. According to the program, conform agendei, trebuie să uh, începem prima sesiune de vot cu primul punct. Please take out your card, not business card, but... Vă rog să vă pregătiți cartela de vot, să o introduceți în consolă, pentru că trebuie să verificăm câți uh, reprezentanți ai fiecărui grup sunt prezenți. Doamna Toia își caută cartela. Dacă vreți pot să vă împrumut una. Deci cine i-a luat doamnei Toia cartela de vot? Well, the guard doesn't take care about us properly. Se pare că serviciul de pază nu a fost atent. So many business cards. Atât de multe carduri. Okay, let's go on. Oh, well, let's let's start Cred că putem începe. Deci, să vedem cât de mulți uh, reprezentanți are fiecare grup politic în sală. Deci, vă rog să apăsați pe uh, votul da, yes. Did everyone vote? Dacă toată lumea a votat, închidem votul. Domnule președinte, îmi cer scuze. Nu am la de vot, dar sunt prezent uh, din partea grupului EGR. Deci vom adăuga trei persoane din diversele grupuri. Lucrurile se pare că funcționează. Dar nici măcar de la PPE nu este nimeni în plus, ceea ce de obicei se întâmplă, după câte îmi amintesc. Bun, deci vă număr pe dumneavoastră. Și începem. Un singur vot, întrebare orală privind tehnologiile registrelor și tehnologiile de blockchain. Eva Kail este raportoare. Votul final pe marginea întrebării orale. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 55 de voturi pentru, de asemenea, uh, un plus uh, din partea doamnei Toia, care este pentru. Bun. Să sperăm că uh, asistenții dumneavoastră vă vor aduce și cadrul. Domnule președinte, puteți identifica cine a votat împotrivă? Nu, a fost o glumă. It will be published. O să publicăm acel vot împotrivă. It's, it's enough for you, yeah? Bun, sunteți mulțumit. În cazul acesta, să trecem mai departe. O moțiune de rezoluție Vă rog să facem puțină liniște. Referința 10. Amendamentul 1. Raportul este pentru cine? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă rog. Se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotrivă cine se abține se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22. Pentru, împotrivă, abțineri. Vă propun să verificăm. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Bun. Dumneavoastră sunteți pentru? Intervenție fără microfon din sală. Deci va trebui să ținem seama, se acceptă. Amendamentul 22 se adoptă. Amendamentul 24. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Verificăm votul pentru amendamentul 24. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41, dacă va fi adoptat, amendamentul 42 va deveni caduc. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci 42 caduc, 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, va trebui să verificăm. Amendamentul 44, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Vot electronic. Un vot în plus din partea PPE. Ah, ăsta îmi lipsea până acum. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul compromis 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55. Pentru, împotrivă, abțineri, am putea verifica. S-a deschis votul. Amendamentul 55, vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 68 dacă se va adopta, 69 devine caduc. Pentru 68. voturi pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă. 69 caduc. Compromisul 9 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 83. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mă scuzați, amendamentul 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul e compromis numărul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, dacă doriți să verificăm, verificăm amendamentul 98, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. E suficient de clar? Amendamentul de compromis 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 108 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 116. Verificăm. Am deschis votul. Închid votul. Se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica. 117. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se uh, adoptă în mod evident. 118, 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 127 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. 129 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Majoritatea uh, decisivă împotrivă. Amendamentul 130 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 131. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132. Pe, dacă se adoptă, amendamentul 133 și 134 devin caduce. Deci, 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133 dacă se adoptă, 134 devine caduc. Pentru 133. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm 133. Închidem votul. Un vot în plus de la PPE e posibil? Da. Mulțumesc. Închidem votul se adoptă. Deci, 1, 3, 4 devine cadoc. 135 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. 135. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138, dacă se adoptă, 139 devine caduc, deci 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 Verificăm 138. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 139 caduc, deci 140 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, va trebui să verificăm. 141. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 142, dacă se adoptă 143, devine caduc. Cine este pentru 142? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 143 caduc, 144, dacă se adoptă 145 devine caduc. Cine este pentru 144? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. O, 145 pentru, împotrivă, va trebui să verificăm. 145. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 146 pentru, împotrivă. Se pare uh, că este aceeași majoritate. Se adoptă. 147 pentru, împotrivă, Va trebui să verificăm. 147, verificăm. Am închis votul. Se adoptă. 148. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Va trebui să verificăm. 148. So, 148, am închis votul. Se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 159 pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să verificăm. 159, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162, dacă se adoptă, 163 devine caduc. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 163 dacă se adoptă, 164 devine caduc, deci 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 caduc, 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166 caduc. Amendamentul de compromis 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 dacă se adoptă, 183 devine ca. Cine este pentru 182? Pentru, potrivă, abțineri, se respinge. Deci, 183 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186, dacă se adoptă, 187 devine caduc. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 caduc. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final și pentru această moțiune de rezoluție, vot electronic, am deschis votul. Am închis votul. 52 pentru, 1 împotrivă, 6 abțineri. Felicitări raportorului, doamnă Kylie. Well, the next vote... Avem acum o întrebare orală. Definirea IMM-urilor. Raportor este Marcus Piper. Vot prin apel nominal. Întrebare orală. S-a deschis votul. Favor. Vote is closed. S-a închis votul. 47, 10. Great. 47 pentru 10 împotrivă, o majoritate mare. Felicitări. Now, let's go to resolution. Trecem la rezoluție. Deci nu va fi la fel de simplu. Compromise 1. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23, amendamentul 25, dacă este adoptat, 23 și 24 vor deveni caduce. Cine stă pentru 25? Împotrivă? Se respinge. 24. Doriți să verificăm? 25. Verificăm 25. S-a deschis votul. Closing the vote. S-a închis votul. Rejected. Respins. 24 atunci. Cine stă pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. Amendamentul 24. S-a închis votul. Se adoptă. 23 ca aduc, drept urmare să pun la vot 26. Dacă va fi adoptat, 27 va deveni caduc. 26. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 27. Dori să verificăm 26? Foarte bine. S-a deschis votul. Closing the vote. S-a închis votul. Respins. 27. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge foarte clar. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, abținei se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abținerii se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pe pagina 4 cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 67 pentru, chiar și doamna Toia este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 76 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, am putea să verificăm. Verificăm 79. S-a deschis votul. Closing the vote. S-a închis votul se respinge. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte a amendamentului 82, acum cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 două pagini mai încolo, pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Amendamentul de compromis 8. S-a închis votul. A fost respins. Diferența de un vot. Deci va trebui să votăm în mod succesiv toate aceste amendamente. mai târziu. Deci, supun la vot amendamentele 91 și 92 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Sunt respinse. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 93. Putem să verificăm dacă doriți. 96. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 93 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 100 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 102 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 95 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotriva. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm cu 98 pentru că 99 a fost adoptat, 97 și 101 au devenit caduce. Amendamentul 98. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 103 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge, 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 108 pentru, împotriva Cred că trebuie să verificăm. Amendamentul 108 s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. 112 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 109 pentru, împotriva, se adoptă. Osta 13, 117, 114 sunt caduce în acest caz. Deci supunem la vot amendamentul 111 pentru, împotriva. Haideți să verificăm. S-a deschis votul pentru 111. Să închizi votul. Se adoptă. Drept urmare, 115, 108, 113, 116 sunt adoptate. 14 și 15 devin caduce. Supunem la vot amendamentul 106. Dacă va fi adoptat, 170 va fi caduc. Deci 106. Cine este pentru? Împotriva? Cred că trebuie să verificăm. Amendamentul 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 110. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Și amendamentul 110. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. 116 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotrivă, haideți să verificăm, Amendamentul de compromis nou S-a deschis votul. Closing the vote. S-a închis votul. Se adoptă. Nu a fost niciun dezastru, putem să mai dăm o pagină. Amendamentul de compromis 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 141, a doua parte. Textul Therefore urges the Commission 25% from the SME definition. Deci această a doua parte Amendamentul 141 este supusă votului pentru, împotrivă. Trebuie să o verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. A fost respinsă. 142 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm mai bine. Amendamentul 142. S-a deschis votul. Closing the vote. Am închis votul. A fost respins. Amendamentul de compromis 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis A pentru, pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis B. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13, dacă va fi adoptat, 14 și 15 devin caduc. caduce. Amendamentul 13, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14, dacă va fi adoptat, 13 va... 14, cine stă pentru? Împotriva? Cred că trebuie să verificăm. Amendamentul 14 s-a deschis votul. S-a închis votul pentru 14. Se adoptă amendamentul 15. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și am ajuns la votul final, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate clară. Felicitări raportor, raportorului, vă mulțumesc. Am uh, terminat, am terminat și al doilea vot. So now it's time. Și a venit momentul pentru o pauză scurtă. puteți să aveți uh, un schimb de opinii cu colegii și după care ne revedem la 10.50 pentru a ne continua activitatea. Avem o pauză de două minute. Thanks a lot. <laughs> Thank you. <laughs> ah, it's always tough job, uh, such a rotation. It's, it's Well, dear colleagues, I would like to ask... Dragi colegi, v-aș ruga ca conversațiile private să le încheiați și să putem continua lucrările noastre. Următorul punct. Dragi colegi, vă rog. Dacă vă deranjez, să nu vă mai deranjez, atunci mergeți în afara sălii, în altă parte, ca să puteți continua discuția. Bun, trebuie să discutăm următoarea Următorul punct e vorba de extinderea acordului pentru cooperare științifică și tehnologică între UE și Guvernul Statelor Americi, uh, Unite ale Americii. Uh, evaluarea proiectului de raport, raportorul domnul Rolanda Spaxas. Propunerea este o procedură de consimțământ pentru a extinde acordul existent pentru cooperare tehnologică și științifică între cele două părți. Asta ar însemna a patra extindere a acestui uh, acord. Scopul acordului, așa cum este menționat, este de a încuraja, dezvolta și facilita activitățile și cooperarea în, în uh, domenii de interes comun, cum ar fi cercetare, dezvoltare, știință și tehnologie. Acordul existent uh, se termină în octombrie. Iată de ce Parlamentul European a fost uh, solicitat ca relativ rapid să poată să se exprime în plenara din iulie, de altfel. Și vreau să vă uh, informez că, de fapt, vom vota acest uh, raport Dar înainte de asta vom dedica acest subiect uh, vreo 10 minute. Așadar îl invit în primul rând pe domnul raportor să ne prezinte în primul rând acest raport. Aveți cuvântul domnule Paxas. Mulțumesc foarte mult, dragi uh, colegi, domnule președinte. Da, într-adevăr, Cooperarea în domeniul științific și tehnologic, acordul acesta între UE și Statele Unite are loc uh, din 98 încoace, avem un acord din 98 încoace și, așa cum a spus domnul președinte, acest acord expiră în octombrie anul acesta. El a fost deja de trei ori prelungit în 2003, 2008 și 2013, de fiecare dată, deci, cu câte 5 ani. În cadrul acestui acord, cercetătorii din cele două regiuni participă la diverse schimburi și s-au obținut multe rezultate și realizări, au existat fluxuri continue de cercetători care eh, practic eh, au consacrat această cooperare. Statele Unite sunt un partener deosebit de important pentru Uniunea Europeană în aceste domenii. Iată de ce e important ca să se continue promovarea acestei cooperări între cele două părți. De asemenea, este foarte important ca acest acord să fie din nou prelungit cu încă 5 ani Asta ar însemna promovarea unui parteneriat strategic și ar consolida o cooperare reciproc avantajoasă, care duce la dezvoltarea economică, îmbunătățirea nivelului de viață, crearea de locuri de muncă și sper că vom putea vota acest lucru. Mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte introductive, domnule Paxas. Acum Dragi colegi, puteți uh, să vă exprimați. În primul rând, raportorii din umbră, două minute fiecare, vă rog, din partea PPE-ului. Nu? Socialiștii? Nimeni? ECR. Domnule Ceha, vă rog, vă rog frumos, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Iau cuvântul pentru a doua oară astăzi în legătură cu lucruri legate de cooperarea cu Statele Unite, deci cercetare și dezvoltare. Așa, după cum bine știți, Statele Unite ale Americii uh, sunt una dintre țările cele mai active în cadrul uh, programului nostru 2020, deci ca țară terță, ca și uh, producție de publicații, de brevete științifice, de publicații de specialitate, de proiecte comune de cercetare. Iată de ce noi salutăm această inițiativă a Consiliului care dorește o nouă extindere sau prelungire a acestui acord, Europa trebuie să ia inițiative în aceste domenii pentru a face față în mod eficient schimbărilor economice legate de digitalizare. Este astfel logic să consolidăm cooperarea noastră cu americanii pentru a aduce mai multă creștere economică de, pe ambele maluri ale Atlanticului, așa cum a spus domnul raportor. Uh, acest raport înseamnă de asemenea o, o manieră de a avea o strategie internațională în domeniul cercetării și inovării. Asta înseamnă să ne deschidem mai mult către uh, partea internațională în cercetarea noastră în Europa, pentru a avea de asemenea și posibilitatea de a beneficia de bune practici. Astfel, cu acest acord prelungit, uh, europenii pot să aibă un acces mai uh, bun la cunoștințele științifice uh, din Statele Unite și pot să facă parte din noi programe de cooperare în domeniul științific și tehnologic. Domnule raportor, sprijinim uh, poziția exprimată de dumneavoastră, aceea de a prelungi acest acord pentru încă 5 ani, deci nu vom depune niciun fel de amendament. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Cesac. Și acum, din partea ALDE, doamna Calas, care locuiește pe doamna Angelica Mliner, vă rog frumos. Vă mulțumesc! Raportarea din umbră sprijină hotărârea cu acest raport de a uh, prelungi acest acord cu Statele Unite este un semnal deosebit pentru comunitatea științifică internațională și o manieră pozitivă de a sărbători 20 de ani de cooperare științifică și tehnologică între cele două părți. În explicația dată sau în expunerea de motive spune că trebuie să menținem această cooperare fructuoasă cu uh, americanii care este cea mai fructuoasă dintre noi și țările neasociate și mai ales în cadrul programului 2020, Orizont 2020. Prin această cooperare depășim anumite tentații naționaliste uh, și ne deschidem către dialog. În trecut, în acest program uh, sau în aceste proiecte, s-au uh, consolidat clauzele cooperarea între părți. În concluzie, și ca să citez într-un raport din 2016 în materie, se spune acolo că sistemul științific american este printre cele mai robuste din uh, lume, însă problema este cu cercetarea, cu finanțarea acestor inițiative și aici mă refer la uh, Europa. Să nu uităm nici uh, inițiativele președintelui actual american. În, uh, atunci când s-a aprobat recent uh, bugetul uh, federal american, uh, aproape nimeni nu și-a dat seama că s-au redus niște bani importanți pentru NASA, de pildă. Iată de ce trebuie soluții viabile de găsit pentru a pune la oaltă resurse și prin această excelență să putem să o repercutăm și în uh, viața de zi cu zi, inclusiv în protecția mediului. Am terminat și aceasta a fost intervenția mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru că vă mențineți cu timpul acordat și vă mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Doamna Nibler, de asemenea, urmărește discuțiile și Sper că nu, nu deranjează pe nimeni, pentru că mai comunică și cu alții. În sfârșit, domnul Tyson de la comisie are cuvântul acum, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru cei care au intervenit. Mulțumesc celor care au intervenit de dimineață. Așa cum au spus colegii, avem de-a face aici cu un acord important pentru noi. El trebuie să continue pentru că oferă cadrul politic pentru dialog cu niște obiective împărtășite, și anume ca între Uniunea Europeană și Statele Unite să se creeze un spațiu și un cadru care să permită uh, rezolvarea unor probleme globale, lucruri importante pentru ambele părți în ciuda anumitor probleme, inclusiv cele bugetare care au fost uh, menționate și mă refer aici la partea americană. Este clar că asta va însemna baza noastră de lucru pentru următorii 5 ani și se va vedea asta și în noua perioadă de programare pe următorii 5 ani. Deci sunt foarte recunoscător Parlamentului pentru că a hotărât să accelereze acest proces și să meargă mai repede cu acest proiect de raport și sperăm uh, și aștept până răbdare votul din luna iulie. Vă mulțumesc foarte mult. Da. Mi-ar place ca să vedem și ce rezultate pozitive a dat până acum această cooperare, pozitive pentru Europa. Uh, n-am aflat nimic până acum în acest sens concret, dar cred că ar fi interesant pentru noi să aflăm uh, aceste lucruri Poate că în schimbul uh, faptului că noi am acceptat să accelerăm procedura, poate ați putea să ne trimiteți un simplu rezumat ca să ne arate cum merge această cooperare și ce rezultate concrete sunt. Domnul raportor Paxas poate acum să tragă concluziile, vă rog frumos. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur pentru că toți colegii care au vorbit, doamna Calas, domnul Cesta și domnul de la Comisie au sprijinit raportul meu. Și încă o dată vreau să subliniez că această cooperare în domeniul științific, tehnologic și al inovării între Uniunea Europeană și Statele Unite este extrem de important. E foarte important să extindem, să prelungim acest acord. Vă mulțumesc încă o dată și cred că acest uh, raport va fi unul foarte bun uh, pentru următorii 5 ani. Mulțumesc! Și vreau să subliniez că data limită pentru amendamente este fixată pe 23 mai la ora 12 fix. Calendar provizional. Deci v-am spus pe 23 uh, mai, până pe 23 amendamentele, votul de la ITRE pe 19 mai și să votăm la plenară în iulie pentru a ne putea conforma calendarului pe care ni l-a uh, solicitat uh, Comisia. În sfârșit, mulțumesc tuturor celor care au intervenit și cred că putem să trecem acum direct la următorul punct care înseamnă uh, schimb de uh, vederi cu director general de la Comisia Europeană, e vorba de rețele de comunic conținut și tehnologie. Domnul Viola este invitatul nostru și care se grăbește să vină să ne povestească ce se întâmplă cu toate aceste inițiative strălucite în aceste domenii tehnologice, inclusiv uh, inteligența artificială și atunci îl uh, așteptăm pe domnul Viola, care numai ce a sosit, să-și înceapă prezentarea. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei ITRE, vă mulțumesc foarte mult că îmi dați ocazia să vă uh, vorbesc astăzi, în această zi importantă, pentru că astăzi la Sofia Liderii europeni uh, se vor uh, reuni pentru o cină de lucru și una dintre, unul dintre subiectele abordate este inovarea digitală. Poate că știți, Comisia Europeană a publicat o comunicare politică legată de starea în care se află astăzi uh, piața digitală unică și cred că intervenția mea este una făcută la momentul potrivit. întotdeauna uh, vă spun, și asta nu numai ca să fiu amabil, că ITRE uh, face o treabă excelentă pentru a promova piața digitală. Asta se întâmplă Uh, din totdeauna, dar uh, o spun nu din curtoazie, ci chiar este o practică sau un praxis internaț, uh, real, pentru că, într-adevăr, împreună cu ITE, ITRE, um, avansăm pe această cale a desăvârșirii pieței digitale unice și cred că, încă o dată, suntem pe calea cea bună de a se obține aceste rezultate. Vă dau exemple. Abolirea taxelor de uh, roaming, apoi uh, abolirea geoblocking-ului pentru ca fiecare să se poată la emisiunile uh, preferate în orice țară sau, de pildă, ridicarea anumitor restricții când vine vorba de cumpărăturile pe internet. Acestea sunt eforturi făcute în comun de cele trei instituții, dar asta este doar începutul. Uh, e doar o primă fază, pentru că trebuie să realizăm o serie întreagă de reforme ale pieței unice. Acesta ne așteaptă în continuare și pot să vă dau mai multe exemple, de pildă regulile care uh, reglementează uh, tot ce înseamnă telecomunicațiile. Sperăm că vom avea ceva concret în iunie să vă prezentăm și asta va da un imbold concret uh, Uh, pentru piața digitală. Apoi noul Cyber Security Act, uh, e vorba de ceva care va introduce un nou cadru de uh, certificare aici și sperăm că vom ajunge la un acord. Tot așa, în domeniul audiovizualului lucrurile se mișcă de asemenea și E vorba de finalizarea muncii la directiva privind serviciile audiovizuale, iar când privește drepturile de autor, copyright-ul, aici încă mai sunt lucruri de făcut, mă gândesc că, de pildă, la capsat și așa mai departe. Lista însă poate să continue, însă astăzi m-aș concentra pe ce am făcut luna trecută, în aprilie, deci, și în luna mai, de asemenea, Până acum, în aprilie, am prezentat un pachet important pentru piața unică digitală și apoi am prezentat și strategia Comisiei în acest domeniu în vederea noului cadru financiar uh, multianual. Eu aș sublinia aici că din multele propuneri pe care le-am primit, și știu că asta vă interesează, m-aș referi la comunicarea legată de inteligența artificială. Aici sunt expuse uh, ideile comisiei când vine vorba de cum abordăm noi uh, inteligența artificială. Pe trei paliere. În primul rând, uh, această inteligență artificială trebuie să reprezinte un succes pentru Europa. Trebuie ca firmele noastre, universitățile noastre, Uh, startup-urile, întreprinzătorii să își dorească inteligența artificială și să fie lideri în domeniu. În uh, trecut, în mulțumite programului uh, Horizon și altor programe cadru, Europa s-a plasat ca lider și pionier în domeniul roboticii. Din păcate, Europa a mai a încetinit în ultima vreme ritmul față de alte regiuni uh, din lume și anumite, să zicem, mândrii ale roboticii europene au fost achiziționate de companii neeuropene. Din păcate. Și am dorit ca această inteligență artificială să beneficieze Europei, să rămână în Europa ca și, ca și, ca și structuri, pentru că este o poveste de, de succes pozitivă, aduce beneficii în viața oamenilor, în medicină, în producție, în serviciile publice, uh, produsele devin mai sigure și se oferă tot felul de oportunități, dar mai apare o al doua, un al doilea segment, e vorba de uh, provocări. The way we will este posibil o transformare profundă a modului în care vom lucra și asta uh, ne merită o luare în considerare în ce privește competențele. Este o sarcină foarte importantă pentru că inteligența artificială va transforma foarte multe sectoare. Cel de-al treilea uh, pilon al strategiei noastre, considerații juridice. Pentru că eu cred că Europa poate fi unică dacă își apără valorile și dacă inteligența artificială este introdusă în societățile noastre într-o manieră sustenabilă, transparentă, care respectă drepturile fundamentale ale uh, oamenilor în toate domeniile. Nu ne uh, dorim ca sistemele inteligenței artificiale să decidă asupra uh, viitorului cetățenilor deci ă, trebuie să poată să existe ă, mereu o intervenție ă, umană, pentru că altfel formula nu ar fi acceptabilă în societățile noastre. Știm că în clipa de față există în China deja unele tendințe care pot să devină uh, periculoase. Dar noi ne dorim ca inteligența artificială să aducă beneficii uh, uriașe uh, vieții cotidiene a cetățenilor, dar trebuie să existe o transparență legată de respectarea valorilor etice, valorilor umane. În felul acesta, Europa poate să uh, aibă o activitate de pionierat pentru un sistem de inteligență artificială durabil. Și din acest punct de vedere dorim să organizăm și uh, structura următorului uh, cadru financiar multianual. În, în mai pe 2 mai am anunțat programul nostru digital pentru Europa ca parte a CFM-ului. Dar, de fapt, programul digital este partea unui uh, capitol mai uh, amplu privind uh, piața digitală și inovație și câteva miliarde de euro urmează să contribuie la îmbunătățirea acestui domeniu în societatea noastră, deci va exista și un nou program cadru, Orizontul 2020, dar și acest capitol Europa Digitală și continuarea uh, CEF pentru că aici uh, este vorba despre uh, infrastructură, continuarea tuturor activităților favorabile programului Europa Digitală și ne vom concentra ca să avem capacități vis-a-vis -vis de trei uh, mari provocări, uh, un fel de putere supercomputing, de valorificare uh, a datelor și, de asemenea, inteligența artificială în domeniul serviciilor publice, pentru valorificarea beneficiilor pe care inteligența artificială le poate oferi și, de asemenea, cibersecuritatea pentru că trebuie să existe o rețea care să permită utilizarea um, uh, formulelor big data și inteligență artificială. Asta ar fi pe scurt uh, ceea ce ne propunem să facem în ce privește în domeniul inteligenței artificiale. Câteva cuvinte legate de uh, alte aspecte ale acestui pachet ne dorim să creăm un domeniu unic pentru transferul de date în Europa, pentru ca fluxurile de date să poată fi garantate. Inteligența artificială, de fapt, s-a utilizat și în uh, ultimele decenii. Eu eram student în momentul în care s-au făcut teste în domeniul inteligenței artificiale. Deci, uh, acum însă, sigur, dorim uh, ca în această tehnologie revoluționară să putem administra un volum uriaș de big data. Pentru că uh, în clipa de față uh, aceste date sunt stocate în cea mai mare parte în Statele Unite. Noi am propus un pachet um, care să uh, poată fi, um, să permită stocarea de date în Europa. Va trebui să existe o politică um, din acest punct de vedere în Europa, iar această politică de open data trebuie să fie consolidată, să ținem seama de interesele publice, să vedem cum operează administrația cu datele Uh, de acest tip. De asemenea, am dat un semnal clar că nu vrem să reglementăm schimbul de date între companiile private. Noi am uh, elaborat un tip de uh, reguli uh, soft în acest domeniu, dar uh, vor face parte din dezbatere. Noi am uh, propus și uh, reguli bazate pe fair play uh, ce privește platformele, pentru ca platformele care operează cu big data să uh, opereze uh, transparent, să se bazeze pe loialitate și uh, să se deruleze în Europa. Domnule președinte, lista ar fi foarte lungă, dar poate că există și un interes din partea deputaților, că există poate dorința de a formula întrebări. Eu m-aș opri aici. Președintele, vă mulțumesc că ați depășit timpul de intervenție doar cu un minut, dar eu sunt uh, conștient de faptul că dumneavoastră ar fi trebuit să prezentați într-o manieră sintetică opt dosare legate de proiectele privind utilizarea inteligenței artificiale în Europa pentru că uh, sunt multe aspecte, informarea sectorului public, uh, prezentările comisiei, uh, aceste linii directoare privind respectarea confidențialității, etc., etc. Dar, uh, sigur, există, deci, o varietate de aspecte care trebuie să fie avute în vedere și nu este simplu să faci o sinteză în 10 minute. Deci, Acum dispunem de suficient timp pentru a deschide o dezbatere, coordonatorii um, sau cei care înlocuiesc vor dispune uh, fiecare de câte trei minute, alți membri interesați vor dispune fiecare de câte un minut. Deci, ar putea ca dezbaterea să devină foarte interesantă, fiecare va avea posibilitatea de să-și exprime opinia. Mulțumesc din partea PPE-ului prima intervenție, doamna uh, Castilio Vera. Mulțumesc. Uh, nu, poate că nici nu voi uh, folosi cele trei minute. Este clar că inteligența artificială nu este ceva nou chiar dacă nu uh, există dintotdeauna, dar uh, ați menționat și dumneavoastră faptul că uh, este un fenomen cunoscut. Dar în ultima decadă deja am putut vedea în multe filme ce progrese s-au făcut în domeniul inteligenței artificiale, de la cei mai simpli roboți la niște apariții foarte sofisticate. Dar, sigur, acum uh, avem acest flux de uh, date care pot avea, prin evoluțiile tehnologice, un impact deosebit asupra economiei. În acest sens, cred că trebuie să mulțumim Comisiei pentru preocupările pe care le are pentru prezentarea acestei comunicări vis-a-vis -vis de viitoarele evoluții. Iar uh, prima chestiune se referă la cadrul financiar multianual și la discuțiile legate de viitorul cadru uh, pentru cercetarea științifică. Deci, din acest punct de vedere, uh, cum vedeți viitorul uh, programului pentru utilizarea inteligenței artificiale? În al doilea rând, e în această comunicare se spune că propunerile pentru viitorul CFM vor include o susținere ehm, mai eh, clară pentru deprinderea de competențe digitale. Cum eh, se va putea realiza acest lucru? După aceea, în al treilea rând, ce ne puteți spune despre aceste uh, formule de reglementare care urmează să susțină haburile informaționale în domeniul uh, manufacturier, în agricultură, în alte domenii? Inteligența artificială în contextul viitorului pachetului digital – Comisia intenționează ca în perioada următoare să elaboreze noi propuneri legislative sau să uh, pregătească doar terenul pentru o etapă următoare? Pentru că uh, practic uh, mai avem uh, un an până la alegerile următoare. Uh, din acest punct de vedere, lucrurile ar putea să se schimbe. Dacă puteți să-mi răspundeți la întrebări, aș fi foarte recunoscătoare. Mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Cred că ar trebui să uh, strângem poate întâi întrebările și să răspundeți după aceea la ele. Domnul Zorinio, acum, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Doresc și eu să-l salut pe domnul director general și aș vrea să spun că este o agendă foarte ambițioasă, dar aș vrea să pun o întrebare de ordin general. Ieri a expirat termenul până la care comunile, comunele ar fi putut să se înscrie pentru sistemul Wi-Fi for You. 75% din țara mea, ă, din comunele din țara mea s-au înscris pentru această inițiativă și asta dovedește ceva foarte important, dovedește că societatea civilă din Europa este dispusă să țină pasul cu revoluția digitală, să, să facă față provocărilor. Da, sigur că există unele întârzieri în ce privește realizarea pieței internet digitale, politicile sunt bune uh, europenii pot să uh, fie uh, mai ușor um, legați într-o rețea, dar dacă politicile nu sunt transpuse în practică corect, dacă ideile strălucite nu se regăsesc în practică, devenim mai puțin credibili deci eh, trebuie să luăm decizii durabile, decizii esențiale cât mai repede cu putință. Iar eh, aceste răspunsuri eh, trebuie să ducă până la urmă, într-adevăr, la crearea unei realități unitare în domeniul digital. Pentru că societățile noastre nu trebuie să izoleze indivizii între ei. Trebuie să creăm o societate în care totuși omul să controleze mașinile și nu invers. Uh, Vă mulțumesc pentru eforturile pe care Comisia le face. Salut faptul că da, acum uh, oferiți noi ocazii inclusiv de susținere financiară pentru cercetare și inovație, inclusiv în domeniul digital. Dar trebuie să uh, se întreprindă ceva ca lucrurile să poată să evolueze mai repede și să, până la urmă și viteza digitalizării uh, trebuie să crească. Mulțumesc, spune președintele. Mai dorește cineva să uh, intervină din partea uh, coordonatorilor? Nu, în cazul acesta, uh, doamna uh, Nibler, pentru că și domnia Za dorește să intervină, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Da, ca de obicei, sper ca observațiile mele să fie valoroase, cum spuneți dumneavoastră. Domnule director general, vă mulțumesc pentru că ați venit și că ne-ați oferit o trecere în revistă um, în legătură cu ceea ce la Direcția Generală Connect se propune. Și cred că în Europa, din acest punct de vedere, ne mișcăm destul de repede vizavi de provocările pe care revoluția digitală le aduce în fața noastră. Tocmai în comisia noastră uh, avem uh, multe colege, mulți colegi care doresc să se implice în acest dosar pentru a încheia um, o serie de rapoarte încă în această legislatură. În ce privește comunicarea vis-a-vis de inteligența artificială, nu am reușit decât să parcurg uh, repede documentul pe care ni-l propuneți și vă întreb cum credeți care ar putea să fie uh, soluția sau cheia ca ă, și noi în Europa, în domeniul valorificării inteligenței artificiale, să jucăm un rol mai important și ă, mai ales în țara mea au existat discuții ample în ce măsură vom accepta ca ă, firme cum și companii cum ar fi Google și care dispun în această tehnologie cheie de know-how să Uh, poată uh, până la urmă să uh, fie parțial achiziționate și de către alte întreprinderi. Pentru că este o industrie cheie și există din acest punct de vedere preocupări Trebuie să existe până la urmă și o standardizare minimală în interiorul Uniunii Europene între statele membre. Și de asemenea aș dori să vă întreb uh, în legătură cu industriile uh, creative care sunt foarte importante și la noi, cum sunt uh, protejate drepturile, pentru că mie mi se pare că în propunerile comisiei din acest punct de vedere există prea puține informații. Iar în ce privește competențele digitale, există deja uh, o uh, mare uh, cerere în Europa. Uh, știu că există o analiză făcută la nivelul Comisiei și de Maria Gabriel în ce privește uh, competențele uh, digitale în rândul femeilor din acest punct de vedere, uh, există oare um, unele um, sugestii la adresa statelor membre pentru ca um, aici uh, să crească până la urmă competența femeilor, pentru că știu că și în ce privește startup-urile este nevoie de uh, asemenea competențe. Iar în ce privește regulamentul uh, privind platformele digitale, uh, mi se pare că propunerea dumneavoastră nu este suficient de ambițioasă. Cred că uh, s-ar fi putut propune mai mult. Mulțumesc! Da, Vă mulțumesc! Foarte multe întrebări interesante. Va fi interesant de văzut cum va reuși să răspund acestor întrebări, domnul director. Nu știu dacă altcineva mai dorește să ia cuvântul. Doamna Cumpula Nati, vă rog. Mulțumesc. Comisia a avut o agendă încărcată și sectorul dumneavoastră are o poziție importantă și în propunerea viitoare privind cadrul financiar multianual. O să continui cele spuse de domnul Zorinio. Mă bucură faptul că există o majoritate care susține pașii următori în domeniul uh, digital. Și aș dori să pornesc de la acest cuvânt cheie CFM, să găsim o soluție, să găsim soluțiile de care să se poată ocupa mediul de afaceri pentru a face față provocărilor globale, climatul, energia, rolul digitalizării din acest punct de vedere și aș dori să mă refer și la e-sănătate. Pentru că pe viitor nu mai este propus un mare program de, de sănătate. Propunerea făcută se referă și la modul în care sunt folosite datele, informațiile în serviciile de sănătate. Deci, cum se desfășoară cooperarea în cadrul Comisiei pe acest subiect? Eu nu sunt un medic, sunt inginer dar mă preocupă faptul următor, dacă toate informațiile colectate sunt colectate de către societăți comerciale private și nu de către autorități uh, publice, nu știu cum vor fi protejate, ce se va întâmpla cu aceste uh, cu aceste informații, pentru că nu aș dori să fie create probleme mentale de către mediul de afaceri pentru a-i determina pe oameni să se trateze cu medicamente. Am auzit ce probleme au apărut în Statele Unite ale Americii cu utilizarea substanțelor opioide într-un mod excesiv deci ce se întâmplă cu aceste informații de sănătate? Cine, sunt uh, de domeniul public, uh, sunt împărtășite doar între autoritățile publice sau este implicat și mediul privat? Știu că se negociază um, e-privacy și nou regulament GDPR a fost uh, adoptat și acest lucru demonstrează că nu suntem, nu ne temem de mari giganți ai internetului când vine vorba de reglementare și ar fi o modă concretă de a ne descrie ce face Comisia cu acest proces de reflexie transversal când propune noi programe. Și apoi platforma pentru afaceri, întreprinderi, mi se pare că și aceste platforme trebuie să fie reglementate mai bine. Ne dorim ca cât mai multe platforme să fie folosite, să fie folosite și în uh, sectorul public. Orice cetățean ar trebui să folosească asemenea platforme, însă când vine vorba de mediul de, af- de afaceri, concurența este cea mai bună pentru consumatori și transparența propusă conferă consumatorilor informațiile de care au nevoie și trebuie să permitem ca și actorilor de mici dimensiuni să intre pe piață pentru a fi garantată diversitatea necesară. În legătură cu inteligența artificială mai avem multe uh, elemente la care trebuie să reflectăm uh, aspecte, aspecte etice, roboți și așa mai departe. Mulțumesc, dragi colegi, pentru aceste întrebări foarte interesante. Dacă îmi permite să mai adaug și eu ceva, pe departe. Pentru cetățeni, este foarte uh, important accesul la mm, internet uh, de mare viteză. În Republica Cehă avem o problemă cu satele de mici dimensiuni, a căror uh, locuitori nu simt necesitatea de a avea, de a folosi acest uh, internet. Poate problema este dimensiunea mică a acestor sate. Pe de altă parte, securitatea datelor și accesul liber la date, pe de altă parte. Și aici intervine și problema protecția datelor. Pentru că, după cum ați menționat deja, majoritatea serverelor și a facilităților de a salva datele se află în afara Uniunii Europene. Deci trebuie să facem ceva pentru a ne putea proteja datele noastre și în spațiul cibernetic, să nu mă mai depindem cu totul de cineva din exterior. Desigur, standardizarea și protejarea industriei. Am uh, vizitat diferite locuri unde se desfășoară operații bazate pe un număr mare de date, un volum mare pe, de date, care se, nu se concentrează doar pe serviciile oferite uh, clienților, și chiar și în uh, industria siderurgică, orice furnal culege diferite informații, temperatură și așa mai departe, care pot fi folosite și în alte scopuri și nu putem înțelege întotdeauna în ce scopuri pot fi folosite aceste date. Trebuie colectat un volum mare de, de, de informații și uh, trebuie să există posibilitatea de a o distribui și de a o proteja în același timp, pentru că uh, pe de, pe de o parte discutăm despre furnale siderurgice, uh, de exemplu, pe care nu le poți uh, folosi decât dacă ești expert în domeniu, pe de altă parte sunt informații care pot fi accesate de oricine. Deci, ce se întâmplă cu acest echilibru delicat între protecție și open source, acces liber. Vă mulțumesc și vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cât timp am la dispoziție pentru a răspunde? 20. A, foarte bine. Pentru că deja mă temeam că trebuie să răspund într-o viteză prea mare acestor întrebări atât de profunde, însă dacă am 20 de minute la dispoziție, o să încerc să-mi structurez mai bine răspunsurile. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări, după cum am spus, foarte profunde și o să încerc să le răspund. Voi respecta ordinea intervențiilor, pornind de la întrebarea doamnei de Castillo. Din primul punct pe care doresc să-l clarific, se referă la calendarul respectat uh, pachetul din aprilie și apoi exercițiul CFM. 24 aprilie am adoptat pachetul digital. În data de 2 mai, Comisia a prezentat imaginea generală legată de propunerea CFM la începutul lunii iunie. Vor fi, uh, colegiul va adopta propunerile programatice. În domeniul digital, propunerile, propunerile relevante sunt numeroase, însă cele mai importante ar fi următoarele noul program Orizont, programul Europa Digitală, mecanismul de, co- de conectare a Europei și uh, programul Europa Creati- uh, Creativă, spre care se vor îndrepta majoritatea investițiilor digitale. Programul Europa Digitală va avea o propunere geamănă din punct de vedere al executării. Este vorba de regulamentul care discută crearea uh, centrelor de competențe digitale. Această propunere va fi adoptată și uh, va fi discutată și adoptată de Comisie la începutul lunii iunie, în două etape. Și eu fui, voi fi foarte dispus să revin după ce este adoptată această propunere în fața dumneavoastră pentru a vă uh, răspunde întrebărilor pe care ați putea să le aveți. Al doilea lucru pe care pot să-l uh, anticipez de pe acum, pentru că se află deja în comunicarea din 2 ani privind CFM, inteligența artificială, pentru că asta m-a întrebat doamna de Castillo, unde se va afla inteligența artificială? Din punctul de vedere al cercetării fundamentale, inteligența artificială se va regăsi în noul program Orizont. Din punctul de vedere al uh, punerii în aplicare, construirii capacității serviciilor publice și competențelor, se va regăsi în programul Europa Digitală și din punctul de vedere al protejării mai bine a activelor noastre va ține de competențele centrului care se ocupă de securitate uh, cibernetică. În aceste domenii veți regăsi inteligența artificială mai ales. Programul Europa Digitală dacă vă doriți, dacă doriți să îmi permite să spun acest lucru, va avea 5 puncte forte. Un volum mare de date în supercalculatoare, inteligența artificială, securitatea cibernetică, continuarea activităților de astăzi din mecanismul interconectare Europei în termen de servicii digitale și competențe avansate. Când vine vorba de competențe, de aptitudini, dacă îmi permite să simplific puțin lucrurile, noi avem o responsabilitate pe plan european de a stimula dezbaterea privind aptitudini, pentru a ne asigura că statele membre o înțeleg și că merg înainte, dar și de a face lucruri concrete. Deci, dintr-un anumit punct de vedere, aceste aptitudini avansate digitale, care sunt legate de volumul mare de date, de, de supercalculatoare, sunt deficiente în Europa și avem o problemă în, în Europa. Avem nevoie ca centrele um, informatice, de cunoștință, să lucreze mai de aproape cu uh, universitățile. Cu cât mergi la nivel mai detaliat și discuți de aptitudinile de care este nevoie în activitatea zilnică, uh, intervine tot mai mult responsabilitatea statelor membre, regiunilor, instituțiilor locale și tot mai puțin o responsabilitate a unei programări centrale. Tocmai de aceea, Europa Digitală, programul Europa Digitală se va concentra mai mult pe aptitudinile avansate. Însă, desigur, vechea dezbatere privind aptitudinile este rele- își păstrează relevanța, însă trebuie să fim atenți să nu ne ocupăm noi de chestiuni care și-au locul mai degrabă pe plan național și regional. Deci, uh, Europa Digitală se va axa mai degrabă pe aptitudinile Um, avansate. În ceea ce privește diferitele uh, domenii de reglementare, în, am publicat o comunicare privind fintecurile deja și pe scurt. Re, autoritatea de reglementare locală pentru o perioadă scurtă de timp, um, câteva luni, un an, va uh, impune câteva cerințe Uh, legale pentru a introduce noi servicii. Când ne vorba de servicii financiare din Regatul Unit sau din alte părți ale Europei, uh, autoritatea locală de uh, reglementare a prevăzut derogări de la anumite norme pentru a facilita inovarea și pentru acest lucru se folosește termenul sandbox of regulation. Despre, acest, despre asta este vorba cu aceste Uh, domenii separate de reglementare. Este o abordare care poate fi replicată eventual în alte domenii, unde de la un caz la altul autoritatea de reglementare poate decide cum trebuie să fie susținută inovarea. O altă întrebare a dumneavoastră, dacă trebuie să ne așteptăm la alte propuneri legislative. Eu aș spune că după propunerea CFM, cele două propuneri, Europa Digitală și Centrele de Competențe, nu cred că vor veni multe alte propuneri legislative privind piața digitală unică, pentru că vom fi încheiat ciclul și vom avea o agendă încărcată pentru a ne asigura că propunerile făcute sunt și puse în aplicare. Deci eu nu aș aștepta să vină alte propuneri legislative majore, cu excepția apariției unor urgențe de care trebuie să ne ocupăm. Domnul Zorinio s-a referit la un program extrem de important pentru noi, Wi-Fi for EU, care a comemorat deja prima zi a atribuirii voucherelor respective și am văzut cât de, uh, cât de mare a fost succesul acestui program și nu toată lumea a fost convinsă de succesul acestui program. Poate vă aduceți aminte, domnule Zorinio, uh, mai ales la Consiliu, au existat anumite state membre care erau sceptice vis-a-vis -vis de interesul uh, primărilor locale. Și numerele acum vorbesc de la sine când vine vorba de municipalitățile care și-au depus candidatura pentru acest program. Și vă pot uh, spune că ne confruntăm cu atât de multe cereri încât a devenit evident că nu dispune de fonduri sub, uh, suficiente. În viitorul cadru financiar multianual am prevăzut un buget de 3 miliarde de euro pentru internet în bandă largă. Și după ce am văzut cât de bine a funcționat această distribuire a voucherelor entități mici, probabil că aceasta va continua și va fi extinsă și pentru 5G sau alte tehnologii întârzieri. Într-adevăr, s-au înregistrat întârzieri. Probabil am subestimat să, înțel- să înțelegem cât de complicat este, complicată este schimbarea sistemului de distribuire a microvoucherelor în Europa. Am reușit să facem acest lucru și putem profita de această experiență și în alte programe, însă complexitatea exercițiului a fost una mult mai mare decât preconizasem inițial. Vestea bună este că am ajuns în uh, etapa operațională, mai trebuie să rezolvăm multe probleme, însă cred că în momentul în care sistemul va funcționa, va putea fi uh, replicat cu succes și în alte părți. Cred că este un învățământ și pentru viitor, pentru ca propunerile noastre să devină cât mai rapid operaționale, mai ales în domeniul digital. Și cred că singura posibilitate de a o face într-un mod uh, rezonabil este de a coopera cu statele membre, de a le implica din prima zi. Asta încercăm și cu programul uh, dedicat supercalculatoarelor și încerc să creez aici o legătură și cu întrebările formulate de doamna Nibler. Inteligența artificială este o provocare imensă. Dacă ne gândim la sumele imense de fonduri uh, publice investite de, de, de China în prin diferite programe guvernamentale în inteligența artificială, ar trebui să ne speriem puțin. Desigur, și Statele Unite au un program imens de apărare, programe care lipsesc în Europa. În urmă cu două zile, luni, am, am participat la un eveniment foarte interesant privind securitatea cibernetică la Berlin. Și există uh, provocări cărora nu pot să le facă doar uh, nici măcar cele mai mari state europene, ci doar Europa, Bruselul, toate statele membre și trebuie să lucrăm împreună. Dacă suntem cu toții convinși că inteligența artificială este o asemenea provocare mare, trebuie să fim cu toții convinși că trebuie să lucrăm împreună. Salutăm inițiativele în acest domeniu din venit, venind, care vin din partea Franței, din partea Germaniei și din partea altor state membre și în aprilie am cerut statelor membre să lucreze împreună pe marginea acestor inițiative separate pentru a... și noi ne vom gândi care poate fi plus valoarea adusă de contribuția noastră. În momentul în care vom prezenta acest program peste trei săptămâni, veți vedea că vom încerca să ne referim, să ne ocupăm de aspectele fundamentale legate de inteligența artificială, dar și de cele operaționale. Cum să ne asigurăm că datele colectate în Europa rămân în Europa, sunt utilizate în Europa. Am, pentru că am înțeles că dacă avem o abordare de cercetare de sus în jos, nu este suficient. Programul Europa Digitală răspunde următorul, următoarea întrebări. Am, ce se întâmplă după cercetare? Exemplu tipic sunt supercalculatoarele. Am avut multe activități pe, în acest subiect. Rezultatul, niciunul din uh, supercalculatoarele din lume nu sunt europene. De ce? Pentru că nu am uh, mers până la capăt uh, pe această cale, așa cum am făcut-o cu Airbus, cu Galileo. Și acum um, acoperim această lacună cu inițiativa supercalculatoarelor europene. Și mulțumesc uh, și Comisiei ITRE pentru că s-a implicat pe acest subiect. Deci Europa Digitală va continua pe această cale, va insista și pe centrele de competență mm, și de inovare atât de importantă pentru inteligența artificială. V-ați referit și la o altă problemă fundamentală și anume întreprinderile europene nu ar trebui să înceapă să fie europene doar la început, să rămână europene pe întregul ciclu al vieții lor. Este evident că inițial finanțarea nu este pur privată, nu poate fi pur privată. Am prezentat un instrument, așa numit un instrument de apărare comercială, prin care uh, introducem o verificare a Um, achizițiilor în sectoare cruciale și poate vă aduceți aminte că uh, acest domeniu este acoperit de acest instrument. Deci dacă acest instrument va fi uh, adoptat de colegiuitori, vom dispune de un sistem eficace de verificare pe, uh, la nivel european pentru ca achiziționarea unor companii în domeniul inteligenței artificiale sau al securității cibernetice este verificată de către statele membre. Industriile crea, uh, creatoare, da, sunt de acord. Acestea sunt foarte importante nu doar din punctul de vedere al PIB-ului și a producției din Europa, dacă facem suficient să le protejăm, probabil nu este niciodată suficient Dacă este să ne gândim la cât de mult sunt folosite creațiile europene pe platformă externă, trebuie să insist că într-un mod sau altul, trebuie să încheiem munca pe marginea directivei drepturilor de autor și discuția este similară cu neutralitatea internetului. A fost o dezbatere com- complexă, însă s-a luat o decizie și acum a devenit un punct de referință în lume. Deci, indiferent cât de dificilă este dezbaterea, este o dezbatere dificilă, dar chiar și așa trebuie să ajungem la o decizie privind ce facem cu drepturile de autor în lumea digitală. În termenii uh, cadrului financiar multianual, ați observat că am propus o finanțare sporită a programului uh, media Europa uh, Creativă, pentru că a fost un succes. Multe din filmele de succes care au fost uh, au primit premii Oscar la festivalul de la Berlin, Cannes și Veneția au fost finanțate din programul media european. Deci trebuie să recunoaștem acest succes european. Da. Competențele digitale. Așa cum am spus, uh, aceasta va face parte uh, în mod fundamental din programul Digital Europe și în acest cadru financiar multianual avem un program specific pentru competențele digitale și, bineînțeles, că înainte de a face mari promisiuni trebuie să ne asigurăm că avem și rezultate concrete pe aceste competențe. Sunt lucruri în curs, așadar. Iar uh, la comisie avem un program foarte important sau o politică foarte importantă legată de a reechilibrarea prezenței feminine, respectiv masculine, în uh, inițiativele digitale, că e vorba de uh, spirit de întreprindere digital, că e vorba de management în aceste firme sau că e vorba de competențe digitale, prezența feminină este în continuare extrem de scăzută, în mod inacceptabil. Iar uh, la DG Connect uh, suntem foarte implicați uh, în legătură cu acest subiect și vom organiza, dacă nu mă înșel, pe, nu, pe 19 iunie aici la Bruxelles pentru a ne ocupa de acest subiect, femeile și lumea digitală. Dorim să dezbatem cu toții și să se înțeleagă care sunt căile de urmat. Și Poate că astfel putem să continuăm pe această cale în mod mai aprofundat. Apoi, uh, reglementarea platformelor. Aici este o problemă de echilibru, adică să rezolvăm problemele, să încercăm să prevedem anumite probleme. Bun, atunci când sunt probleme, ideea este, bineînțeles, să prezint soluții. Asta este abordarea noastră. Mai mult decât atât, uh, există și anumite temeri și probleme semnalate cu anticipație de IMM-urile noastre când vine vorba de eficacitatea acestor platforme. Ideea ar fi până la urmă să găsim ceva echilibrat pentru a răspunde acestor imperative când vine vorba de transparență, când vine vorba de căile de atac. Acestea sunt căile de explorat și bineînțeles că așteptăm cu nerăbdare să vedem care e părerea Parlamentului, dar și ce se va spune la Consiliu. Doamna Cumpula Natri, să știți că eu mi-am început uh, cariera, eu nu sunt doctor, da, ci inginer, dar la începutul uh, carierei mele, eu am instalat niște aparatură într-un spital pentru copii în Bosnia, înainte de, de război și am, deci, ceva informații în acest sens și uh, știu cât de mult va aduce eh, experiența digitală în domeniul sănătății, în domeniul îngrijirilor medicale, ehm, în domeniul speranței de viață, a calității de via- vieții, în ce privește medicina genomică. În aprilie, statele membre s-au hotărât eh, să participe la o bază de date comună. Există apoi servicii medicale personalizate care sunt discutate și nu poți să faci uh, mai mult, uh, poate decât atât, uh, dar poți de pildă să umbli la costurile legate de îngrijirile de sănătate. Și în ce privește sănătatea digitală sau e-sănătatea, pot să mă întorc aici și să vă prezint mai în amănunt acest dosar, dacă doriți. Dar este un sector unde, într-adevăr, artifici, inteligența artificială poate să însemne ceva în această sănătate electronică. Pentru că e vor... vreau să vă spun că sănătatea reprezintă 6% din PIB-ul european și mai bine de 10% din cheltuielile bugetare din multe state membre și aceste cifre sunt în creștere. Și deci, pentru cetățenii noștri, uh, și pentru noi, în general, e bine să avem un sistem bun de sănătate pentru cetățenii noștri, pentru viața lor și atunci medicina bazată pe date este o șansă. Dar v-am spus că, de pildă, în comparație cu China, de exemplu, inteligența noastră artificială este folosită astăzi pentru a îmbunătăți serviciile publice uh, ale administrației și nu pentru a um, intra într-o nouă cursă în armării. Asta înseamnă ce facem noi. Iar noul regulament pentru datele personale permite portabilitatea datelor, adică cetățenii să poată să-și controleze uh, mobilitatea, circulația propriilor date dar uh, nu prea mai am mult timp, cred, și trebuie să merg mai repede. Am vorbit despre regulamentul uh, business to business. Mi se pare că este un punct de plecare echilibrat uh, din perspectiva colegiuitorilor, dar dezbaterea poate continua. Domnule președinte, dumneavoastră ați vorbit de ceva important, și anume disponibilitatea internetului de înaltă, de mare viteză pentru toți cetățenii. Uh, aceste negocieri uh, sunt complexe uh, și Parlamentul ne face o cerere formală în acest sens și anume ca o anumită viteză medie să fie garantată pe tot teritoriul european, viteza a internetului. Se poate face ceva deci pe plan legislativ, dar se pot face mai multe din perspectiva investițiilor, a corectării unor uh, eșecuri ale pieței trebuie surse, resurse naționale, dar și europene, iar uh, avem 3.000 de miliarde în inițiativa Connecting Europe, uh, încă o dată, corectând eventual probleme ale pieței. Dar, bineînțeles că această dezbatere va continua și se va uh, accentua. Nu există o, o soluție uh, magică. Mă refer la open data. Datele acestea deschise trebuie ceva sigur, dar și deschis. Probabil că nu este o contradicție aici. Și apoi, așa cum ați spus, probabil că uh, Trebuie să investăm, investim mai mult în uh, stocarea datelor, dar și în ideea ca datele să fie uh, lizibile, exploatabile. Ideea ar fi, deci, ca datele să fie utilizate, procesate aici, în Europa, mai ales pentru aplicațiile inteligenței artificiale. Vă mulțumesc foarte mult, poate că n-am intrat în amănunte în toate răspunsurile mele, dar eh, v-am spus că pot să trimit la secretariat eventual eh, date suplimentare în scris. Mulțumesc foarte mult, a fost foarte interesant și cred că <laughs> și de aceea v-am cerut să veniți aici la comisia noastră, pentru că eh, aceste evoluții marchează societățile noastre în Europa Uh, societățile de astăzi și de mâine în atâtea domenii industrial, economic, al sănătății și poate că noi, parlamentarii, poate că nouă ne place să anticipăm mai mult mersul lucrurilor, indiferent de e, eh, meseria noastră, vrem să știm până la urmă cum vor fi tratate datele noastre personale și ne dorim, bineînțeles, să avem internet de înaltă viteză peste tot în Europa, lucrul esențial pentru dezvoltarea activităților noastre. Vă mulțumesc foarte mult și vă vom uh, invita și altă dată pentru a discuta aceste subiecte. Vă mulțumesc! Well, we are at high noon. Suntem suntem uh, practic uh, într-o situație excelentă pentru că am respectat timpul la țanc, e ora 12 fix. Rare ori se întâmplă asta într-o instituție cum e Parlamentul European ne-am pus în ordinea de zi feedback de la negocieri. Uh, ei, de PD, doamna Grostet, pe guvernanță și alte aspecte. În primul rând vreau să-i dau cuvântul doamnei Grostet, dar vreau să vă spun că în al treilea trialog, din acesta a avut loc pe 3 mai, Informațiile nu sunt așadar foarte, foarte proaspete. Au trecut atâtea și atâtea zile, nu-i așa? În al patrulea trialog și cel final va avea loc. În orice caz, el este programat pe 22 mai. Doamna Gostet, aveți cuvântul 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, am avut trei trialoguri pe 15 martie, 10 aprilie și pe 3 mai. Bineînțeles că poziția Parlamentului a fost tot timpul promovată în cadrul acestor discuții trilaterale. Eu am fost uh, sprijinită de raportorul de la buget și de la AFET și între noi a domnit o armonie uh, și ne-am exprimat uh, ideea, în primul rând, de a promova interesele Parlamentului. În ce privește bugetul, la început, față de Consiliu, aveam o poziție complet diferită. Consiliul a făcut o mică concesiune uh, la primul trialog a propus 85% de redesfășurare a resurselor. Apoi noi am venit cu ideea de 25%, eh, dar vedeți că cifrele sunt foarte diferite, pozițiile sunt extrem de îndepărtate și încă o dată redesfășurarea sau redirecționarea resurselor bugetare de la programele existente nu ne convine deloc. În ce privește sumele eligibile, nu, entitățile eligibile, derogări în ce privește entitățile controlate de țările terțe. Aici Parlamentul sau poziția Parlamentului a fost preluată în parte de Consiliu, dar vreau să spun că ce privește eligibilitatea tot articolul 7 trebuie să fie consolidat, întărit și nu numai acea derogare. Sunt lucruri care sunt în continuare în discuție. În ce privește programul de lucru? Se, discută în continuare în legătură cu justificarea la, de a recurge la un act de punere în aplicare, în condițiile în care Parlamentul prefera un act delegat. Ideea este de a promova, de a de apăra prerogativele Parlamentului, precizând care sunt categoriile de proiecte care intră în uh, finanțările programului. Eu cred că vom ajunge la un acord. Apoi, acțiunile neeligibile. Suntem în continuare scalare pe text pentru că Consiliul nu a dorit formularea Parlamentului, însă eu zic că și aici vom ajunge în curând la un acord. Cât privește dispozițiile financiare, am ajuns până la urmă la un compromis. Ce înseamnă asta? Să nu se menționeze în acest program instrumentele financiare dar să fie ele prevăzute în următorul program de după 2020. Vă reamintesc că aici vorbim de un program 2019-2020, dar asta ă, în ideea de a continua acest tip de program după 2020. Pentru anii 2019-2020 vorbim mai ales de subvenții și aici a fost ă, regulă compromisul. În ceea ce privește numărul minim de state, am promovat poziția Parlamentului, adică, de fapt, minim trei firme sau uh, întreprinderi din minim trei state membre ca pe, pentru consorțiu. În loc de două state membre, așa cum spunea Parlamentul la început, Consiliul până la urmă s-a raliat poziției noastre, deci cred că am ajuns la un compromis care îi va încânta pe mulți dintre colegii parlamentari. În ceea ce privește structura bonusurilor, uh, suntem destul de aproape de ce zice și Consiliu, adică bonusurile pot fi acordate atunci când e vorba de proiect uh, PESCO sau când participă IMM-uri sau când apar mid-caps. Am spus că să existe o sumă maximă a bonusurilor care să se ridice la 30% maxim din costurile proiectului pentru ca, bineînțeles, să fie cât mai multe proiecte eligibile în aceste condiții și finanțate. Bun, am făcut un rezumat, poate am depășit puțin timpul și mă scuzați, dar cred că am făcut un rezumat a ceea ce am putut smulge în acest trialog sau poate ce se mai discută în continuare. Ne întâlnim și pe 22 mai și sper că vom ajunge la un acord final. Parlamentul nu a Uh, pierdut timpul. Nu, dar uh, nu s-a petrecut sau nu s-a ținut coreperul, n-a avut loc uh, tot timpul trilogul așa cum trebuia. Unele state membre au fost reticente. Eu sper că data viitoare Consiliul chiar va veni cu un mandat pentru a negocia și pentru a finaliza acest subiect. Mulțumesc foarte mult! Excelent! Ne-ați prezentat informații scurte și la obiect, dar și foarte descriptive. Da, bineînțeles că timpul ne presează. Bun. Al doilea uh, subiect. Guvernanța. Domnul Claude Hurmes. Mulțumesc. O să rămân și eu uh, în teritoriul limbii franceze. Negocierile se petrec în mod rezonabil, aș spune. E vorba de negocieri dificile. E ca la bucătărie. Trebuie să ai temperatura cea bună, ingredientele care trebuie și așa mai departe, ca să iasă ceva bun. Data trecută, meniul pe care l-am compilat uh, a fost unul bun, frumos și am reușit să deblocăm un aspect important care se referă la planurile integrate energie-climat 2030. Bun, aici Consiliul a venit cu un fel de șmecherie, adică printr-o fază, frază se spunea simultan că în articol lucrurile sunt obligatorii, pe când anexa spunea că acest lucru nu este obligatoriu. Ei bine, această, să zicem, mică șmecherie a Consiliului, noi am putut să o dejucăm și i-am spus că vreți să aveți niște planuri, dar asta nu ține de o obligativitate. Și dacă ele nu sunt uh, obligatorii, cum pot fi ele comparabile? Consiliul a recunoscut că formularea acelei fraze era cel puțin ambiguă și atunci Consiliul a spus, da, vom avea planuri pentru 2030 cât se poate de detaliate Eh, dar trebuie să înțelegem un lucru. Până acum, statele membre trebuiau să prezinte planuri care trebuiau reînnoite anual, de pildă eh, odată eficiența energetică, altă dată aprovizionarea și securitatea rețelelor. Bun, acum ideea este să se facă un plan integrat care va permite o mai mare vizibilitate și cum se intră foarte mult în detaliu, avem și posibilitatea comparării sau comparației între diferitele performanțe. Vom vedea cine face și cum face. Chiar se poate face un adevărat concurs între frunta și clasei. Asta a fost într-adevăr o... un lucru foarte important un adevărat progres. În ce privește politicile climatice, avem o problemă cu CO2, dar, bineînțeles, și metanul. Metanul care este emis în proporție de 35 până la, de 4, 35 până la 4, de 40 de ori mai mult uh, metan decât CO2. Ne-am inspirat aici din politica americană, mai bine zis californiană, care au aici o legislație cât se poate de clară și de vizibilă și sperăm că în curând vom avea o strategie legată de acest metan. Amănuntele se discută actualmente și mai era un punct mai uh, problematic, se referea la partea instituțională. Politica privitoare la climat, de climat este în mare parte uh, legată de Ministerul Mediului, pe când politica energiei se referă uh, sau ține de resortul ministrilor energiei, industriei și așa mai departe. Și deseori aceste combinații duc la niște produse destul de indigeste ca și politici. Și atunci am zis să avem două comitete, două entități. Lucrurile care țin numai de climat merg la sau țin de ministrii mediului, celelalte care țin de energie se meargă numai în portofelul Ministerului Energiei uh, respectiv al economiei, trebuie să vedem în ce măsură aceste entități se pot suprapune eventual. Asta trebuie să ne spună Comisia Europeană. Vom avea un trilog săptămâna viitoare când sperăm să facem progrese pe două chestiuni. În primul rând, sărăcia energetică. Astăzi, în Europa, pentru că nu prea ne-am descurcat cu Lehman Brothers și nici cu alte crize similare, avem o rată a sărăciei semnificativă în Europa. Uh, iar sărăcia energetică, de ce vorbim despre ea? ce nu vorbim despre uh, sărăcia sau sărăcia telecom sau a transportelor, nu. La, săr, în sărăcia energetică se regăsește o realitate, uh, mai ales în Europa de Est, unde avem atâtea clădiri vetuste, de pildă, și oamenii locuiesc în uh, case puțin eficiente din punct de vedere energetic și pe deasupra mai sunt și oameni săraci. Și atunci, în aceste planuri integrate, am încercat să găsim o soluție pentru ca toate statele membre care se confruntă, confruntă cu probleme legate de această sărăcie energetică să poată să beneficieze de aceste măsuri. Și un al doilea aspect pe care uh, îl vom încerca să rezolvăm săptămâna viitoare și cu asta închei, se referă la acele gap filler. Ce înseamnă asta? Adică cum să acoperim niște lacune. Statele membre, până la sfârșitul anului, vor trebui să spună până la sfârșitul anului câte energie, câte energie regenerabilă se angajează să producă până în 2030. Deci, riscăm o primă, un prim gol sau o primă lacună care se poate prezenta. Să zicem că noi fixăm 35%, iar statul membru ajunge numai la 33% ca obiectiv. Deci ai obiective european de 30 și sunt guverne care vor spune nu, eu nu pot să mă angajez decât pentru 33%. Deci e vorba aici de a acoperi o diferență în acest sens. Un mecanism care în, înseamnă că în planurile naționale de, pre, de prevederi pentru 2030 toată lumea până la urmă atinge obiectivul european fixat. Și odată ce această uh, dinamică uh, începe să, să, să facă resimțită, e bine, uh, uh, noi suntem în ideea noastră pe o traiectorie, traiectorie liniară, guvernele au însă o altă idee de grafic. În sfârșit, ce își doresc ei la Consiliu, își doresc ca să se meargă treptat, ca în 2020, 2025, 2030 să existe niște eforturi punctuale de investiții care să ajungă până la urmă la obiectivul din 2030. În sfârșit, la Consiliu s-a lucrat foarte bine aici, mai ales sub imboldul Franței și al Germaniei, mai cu seamă, și cred că pozițiile noastre încep încet, încet să se apropie unele de celelalte și eu cred că și aici vom face progrese săptămâna viitoare. Bun, mai avem încă un trialog în iunie și în acel moment mai sunt alte două, trei aspecte de rezolvat. Însă am senzația, ca și uh, bucătar sau șef experimentat, că pe undeva uh, ne apropiem de momentul în care vom putea scoate mâncarea din cuptor cu succes. În timpul acestei președinție mulțumesc foarte mult colegului nostru dotat uh, cu arta oratoriei, pentru că din 3 minute a reușit să facă 8 minute, însă, bineînțeles, ce ne-a spus el este foarte interesant și cred că vom continua și tot așa cu aceste dialoguri trilaterale și săptămâna viitoare și în iunie și așa mai departe. Yes, uh, Iată și uh, ultima intervenție Este vorba despre Codul European de Comunicare Electronică și va trebui să uh, respectăm faptul că doamna Castilio a avut mare răbdare. Deci ne puteți spune despre cel de-al uh, șaselea trilog care a avut loc pe 25 aprilie. Deci uh, Mă voi servi de limba maternă pentru a putea vorbi mai uh, repede. Foarte pe scurt fiecare dată când am vorbit despre modul în care s-au derulat aceste întâlniri tripartite, am, uh, le-am prezentat într-un context de ce există această propunere uh, legislativă, pentru că este vorba de patru directive care urmează să fie modernizate și să fie cuprinse în noua directivă. Ne aflăm acum în faza finală, dorim să o finalizăm cât mai repede cu putință. De altfel, uh, Așa am uh, prevăzut lucrurile de la bun început. Ne dorim să avem un cadru legislativ care să stimuleze investițiile de, care Europa are nevoie astfel încât și schimbările digitale să poată să aibă loc. Aceste investiții trebuie să fie făcute în rețele noi uh, pentru ca toate să poată fi interconectate. Comisia este de părere că, că ar fi nevoie de 500 până la 600 de miliarde uh, pentru sectorul privat cadrul de reglementare ar trebui să fie adaptat. Acest lucru se întâmplă la 10 ani după uh, ce uh, în 2009 a mai avut loc o asemenea adaptare. De asemenea, se dorește o mai bună protecție a consumatorului și uh, competitivitatea să poată fi stimulată. Deci, în investițiile trebuie să țină seama de frecvențele radio și de compatibilitatea rețelelor pentru ca să existe un element de atractivitate pentru investitori. Au fost uh, luate o serie întreagă de măsuri în uh, Parlament, uh, Comisia a făcut propuneri, noi uh, am purtat negocieri în două sau trei uh, domenii principale. Pe de o parte era vorba de cutia Pandorei. Este vorba despre frecvențele radio în legătură cu care am ajuns deja la puncte de vedere comune, s-au făcut mari progrese, ceea ce este fără precedent. Deci, în ce privește administrarea frecvențelor undelor radio, este deja un pas înainte pe piața internă și în ce privește accesul la rețelele de nouă generație, de asemenea, um, s-a progresat. Este important pentru că va avea efecte în ce privește elementele de atractivitate pentru investitori. Și, cum am spus, uh, Există uh, rețele uh, foarte eficiente uh, care pot până la urmă să fie utilizate spre binele întreprinderilor private cât și al societății. Noi credem că în pe 22 mai, când ne întâlnim din nou uh, în uh, formula tripartită, vom putea să ajungem la uh, concluzii și François Grostet a spus că este valabil și pentru dosarul ei în ce privește accesibilitatea și după aceea, pe 5 iunie, mai este prevăzută o întâlnire finală. Dacă lucrurile vor decurge bine și noi sperăm ca cele trei instituții, Parlamentul, Comisia și Consiliul, să uh, fie dispuse să uh, anunțe uh, un final mulțumitor, pentru ca și acest dosar, vin piața internă digitală, să poată fi finalizat. Ar fi un pas mare înainte în ce privește reglementarea. Deci sper ca data viitoare să nu trebuiască să uh, vă mai informez în legătură cu acest subiect, pentru că vom fi căzut deja de acord și vă voi putea face doar această comunicare. Mulțumesc foarte mult! Bun. Sperăm uh, să uh, putem ajunge la această transformare, pentru că va trebui să știm care va fi rezultatul, spune domnul Turmes. Mulțumesc foarte mult! Ne-am epuizat programul pentru această dimineață. După amiază ne vom întâlni tot în această sală, la orele 14.30 începem cu atelierul Brexitul și politica energetică. Sunteți toți invitați, inclusiv colegii care acum nu sunt prezenți în sală. Vă mulțumesc!